disponibile dacă aveți observații nu procesul verbal este adoptat. putem trece acum la votare. primul vot se referă la comisiile de anchetă privind